Doamnelor și domnilor, bună dimineața tuturor. Ședința este deschisă și voi începe cu o comunicare. Ieri, adunarea noastră a decis să înscrie pe ordinea de zi a acestei după amieze declarații ale Consiliului și Comisiei cu privire la starea uh, negocierilor care au loc în acest moment în Consiliul European cu privire la criza economică, urmate de o rundă de intervenții din partea grupurilor politice. Comisia ne-a informat că nu va fi uh, prezentă pentru a participa la aceste dezbateri. După ce am luat uh, contact cu grupurile politice, vă propun ca în conformitate cu articolul 140 alineatul 2 al regulamentului nostru să modificăm acest uh, punct, uh, declarație a președintelui Parlamentului European cu privire la starea negocierilor din Consiliul European în ceea ce privește criza economică, urmată de un uh, tur de intervenții din partea grupului politice. Există uh, observații cu privire la această schimbare a ordinii de zi? Nu, dacă nu, atunci considerăm că această decizie a fost adoptată. Trecem atunci la întrebările orale adresate Consiliului și Comisiei cu privire la uh, semestrul european 2011 uh, și primele lecții pe care le putem uh, trage de urma acestui exercițiu. Încep prin a da cuvântul doamnei Bowles ca și autor al acestei întrebări. Doamna Bowles, aveți cuvântul pentru două minute și jumătate. Uh, um, Semestrul european reprezintă o inovație importantă ce privește guvernanța economică în Uniunea Europeană și sincronizează calendarele supravegherii multilaterale pentru uh, dimensiunea fiscală și macroeconomică în pactul de creștere și stabilitate și, de asemenea, în ceea ce privește um, obiectivele Europa 2020 din reformele naționale. Primul exercițiu a dus uh, la eliberarea unor recomandări specifice pentru fiecare stat în parte, adoptate de Comisie în iunie și a avut ca obiectiv uh, să se ofere orientări exante statelor membre ceea ce privește obiectivele fiscale și structurale. Aceste recomandări au fost susținute de Consiliu în iulie, în urma introducerii unor uh, schimbări ca parte a rolului Parlamentului în a asigura transparență maximă și uh, asumarea răspunderii la nivel european, Parlamentul European este dornic să stimuleze o dezbatere cu privire la aceste recomandări, dar și în general cu privire la rezultatul uh, uh primei uh, părți a semestrului uh, european. Aceste întrebări pentru Consiliu și Comisie au ca obiectiv revizuirea acestui exercițiu cu scopul de a-l îmbunătăți. Oare Consiliul și Comisia consideră că acest semestru și-a atins uh, obiectivele, a îndeplinit așteptările sau dacă nu a fost un exercițiu perfect, cum ar putea fi îmbunătățit pentru anul viitor? Consiliul consideră că schimbările pe care le-a adus la recomandări uh, în iunie și iulie anul acesta au uh, fost făcute într-o manieră suficient de transparentă? Se pare că se aplică vechiul obiectiv al Uh, vechea practică a Consiliului prin care se uh, slăbesc toate aceste uh, recomandări de fapt. Consiliul are dreptul să modifice aceste recomandări, e adevărat, însă trebuie să facă asta în conformitate cu noul rol al Parlamentului de garant al transpa- transparenței europene și al asumării răspunderii la nivel european. De aceea noi trebuie să fim informați în legătură cu motivele pentru care au apărut anumite schimbări. A trebui organizată o audiere mai uh, detaliată cu privire la acest subiect. Se pare că în noiembrie uh, se va organiza această audiere pe 7 și Consiliul și Comisia au fost invitate să ia parte. Se vizează interacțiunea unor instrumente juridice de naturi diferite, programe naționale care nu sunt uh, obligatorii și programul de stabilitate și convergență care este unul obligatoriu și uh, toate vizează o evaluare a angajamentelor uh, luate de statele membre cu privire la acest semestru european. Toate acestea sunt cruciale pentru a implementa guvernanța economică sporită de care are nevoie Europa ca rezultat al crizei în desfășurare. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Baus. dau acum cuvânt cuvântul celuilalt autor al întrebării, doamnei Beres, pentru două minute și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte al Consiliului, domnule uh, comisar, Parlamentul, adresând această întrebare orală, a dorit să se înscrie într-o dezbatere care ni se pare esențială. Odată ce Comisia a luat inițiativa de a lansa această propunere a semestrului uh, european, ideea era următoarea. În guvernanța uh, economică uh, e nevoie de timp pentru orientarea europeană. Este vorba până la urmă de o contribuție pentru a pune la punct acest faimos guvern economic. În Parlamentul European ne îngrijorăm legătură cu ceea ce ar presupune un astfel de guvern economic fără un parlament economic. Prin urmare, vă, vă întrebăm ce evaluări face aveți cu privire la legitimitatea democratică a acestui semestru uh, european. Uh, cum ați putea să angajați o dezbatere democratică în jurul semestrului european? Chestiunea unei dezbateri politice în jurul orientărilor de politică economică constituie fundamentul uh, oricărei democrații. Și dacă uh, ridicați nivelul la care se face arbitrajul uh, politic și uh, economic, atunci nu puteți ignora dezbaterea legată de aspectele democratice din jurul acestei orientări. Parlamentul European asta încearcă să facă și în legătură cu asta vă adresăm întrebări. Constatăm că la Consiliul European care a avut loc duminică ați evocat semestrul european și ați reușit să o faceți fără să faceți deloc trimitere la Parlamentul European nici măcar, aș putea spune, la parlamentele naționale. Vă gândiți uh, că această abordare este durabilă? În aceeași uh, manieră, am înțeles, Comisia s-a angajat uh, să înainteze viitorul său examen cu privire la creșterea anuală, să o facă în decembrie, fie. Dar de ce nu ați vorbit și cu noi? Unde este aspectul democratic al acestei mize? atunci când veți prezenta noua dumneavoastră propunere, pe baza cărei evaluări a ciclului care uh, tocmai s-a încheiat veți face acest lucru? Uh, cum veți uh, integra punerea în aplicare a obiectivelor strategiei uh, Europa 2020 în analiza acestui semestru european? Și apoi, uh, Doamna Bauz a spus ceva ce eu susțin în totalitate, la fel ca mulți alții în cadrul acestui dosar, și anume că noi solicităm să existe o transparență completă cu privire la modificările pe care le uh, introduceți după ce discutați cu statele membre aceste recomandări specifice pentru fiecare stat în parte. Pentru că dacă nu, acest exercițiu nu are niciun fel de legitimitate și nu are niciun fel de sens. Odată ce uh, adoptați până la urmă studiul anual al creșterii, uh, ce importanță dați acestui document? Oare este doar un uh, document birocratic pentru amuzamentul Parlamentului European sau este un document adevărat pentru orientare? Pentru că iluzia noastră este că agenda dumneavoastră este de fapt pactul Euro Plus și domnule comisar, dorim explicații din partea dumneavoastră în legătură cu acest punct. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Beres. În numele Consiliului dau cuvântul domnului Dominic. Bună dimineața, domnilor și domnilor, și vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările adresate de doamna Băuz și doamna Beres. Cred că este prima noastră ocazie de a vă împărtăși evaluarea noastră în ceea ce privește primul semestru european, și de asemenea putem să tragem niște concluzii atunci când vorbim despre aplicarea sa pentru viitor. Aș dori să subliniez faptul că putem vorbi doar despre o evaluare inițială, pentru că procesul în sine încă nu a fost uh, finalizat. El va fi finalizat, cel puțin pentru acest prim an, va fi finalizat, cum spuneam, atunci când parlamentele naționale își vor adopta bugetele. Deci este prima oară când vom putea să evaluăm dacă această procedură pe care am inițiat-o în ianuarie 2011 a atras după sine niște rezultate pozitive. Dacă există o valoare suplimentară, o valoare adăugată la bugetele parlamentelor naționale. Deci am dorit să aflăm dacă există mai multă sinergie a economiilor statelor membre și dacă există o mai bună convergență cu prioritățile europene. Pentru că asta încă nu știm. Procesul este în plină derulare și în câteva luni vom putea să evaluăm în ce măsură semestrul european a fost eficient. Totuși, primele experiențe ne arată că este un proces adecvat și de dorit, care este luat în serios de statele membre și de parlamentele naționale, precum și de toate instituțiile europene implicate. Aș dori să le reamintesc uh, deputaților modul în care are loc acest proces. El demarează în ianuarie, atunci când Comisia Europeană își prezintă analiza anuală de creștere și pe baza acestuia, în februarie, Ecofin adoptă niște linii directoare generale pentru statele membre. Statele membre au timp până în aprilie să-și facă programele naționale de reformă, precum și programele, programele de stabilitate și convergență, în funcție de etapa în care se află în momentul respectiv. Apoi există niște recomandări pregătite de Comisia Europeană în consultanță cu statele membre. Apoi primim avize din partea statelor membre și obținem și părerea Comisiei față de aceste avize. Uh, iunie este perioada cea mai fierbinte atunci când toate instituțiile, precum și Consiliul, adoptă în cele din urmă aceste linii directoare așa cum s-a întâmplat de altfel și în acest an. Ea au fost confirmate de ECOFIN, de Consiliul ECOFIN, care a avut loc pe 12 iulie 2011. Calendarul este unul foarte strâns. Am avut deja niște sugestii și concluzii pentru viitor pentru a îmbunătăți acest proces. Dar aș dori să vă spun că evaluarea semestrului european ar trebui să, fie, să vizeze două aspecte. În primul rând, aspectele tehnice, operaționale. Care este procedura prin care se adoptă documentele și al doilea aspect este impactul semestrului european asupra dialogului politic din cadrul Uniunii Europene, deci implicarea statelor membre și impactul asupra finanțelor publice. Acesta este principalul element pe care, pe care îl vizează semestrul european. Deci, uh, există niște priorități macroeconomice cu posibilități oferite de finanțele publice. Atunci când vorbim despre primele aspecte, cele tehnice, după aceste prime câteva luni, după primul proces de a pregăti recomandări pentru statele membre, putem spune că, în primul rând, procesul este unul extrem de tehnic și necesită foarte multă muncă pe marginea documentelor pe parcursul întregii proceduri care se derulează pe o perioadă de șase luni. Pentru că avem mai bine de 600 de documente care sunt pregătite în această perioadă și majoritatea lor trebuie să fie traduse în limbile oficiale. Deci, din punct de vedere logistic, este un proces extrem de complex. Apoi, calendarul este foarte strâns, termenele sunt foarte scurte în iunie pentru ca toate autoritățile să-și poată oferi avizele și pentru a se putea adopta aceste documente. Și nu prea există spațiu de manevră pentru că nu putem face multe modificări în această etapă și tocmai de aceea se pune o întrebare. Cum putem îmbunătăți procesul? Una din uh, sugestiile care apar din ce în ce mai clar din uh, experiența acumulată și sperăm că se va aplica și pe viitor, este să demarăm procesul mai devreme și aș dori să solicităm Comisiei Europene să prezinte uh, raportul inițial în decembrie, astfel încât să avem câteva săptămâni în plus pentru a demara dialogul. Deci, în aprilie vom fi într-o poziție mult mai avansată atunci când vine vorba de răspunsuri date statelor membre în stabilirea priorităților indicate în raportul anual al Comisiei. Apoi, redactarea documentelor legate de pactul de stabilitate și de creștere sau de programele naționale de reformă ar reduce probabil tensiunile și presiunea care apare la sfârșitul lunii mai și la începutul lunii iunie pentru toate aceste autorități care doresc să opereze eficient și care vor să poată adopta toate aceste documente. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că statele membre au fost foarte hotărâte să facă acest exercițiu în mod foarte eficient încă din acest an. Vorbeam despre mai bine de 600 de documente, termene foarte scurte pentru emiterea de avize. Deci statele membre s-au pus de acord să aibă o derivare față de uh, procedura normală și statele membre au fost de acord să discute documente uh, deși nu erau disponibile uh, versiunile în toate limbile în momentul respectiv. Și asta demonstrează, practic, cât de implicate au fost statele membre în acest uh, proces. Au fost pregătite să discute pe marginea versiunilor în limba engleză sau în limba franceză, care erau disponibile la momentul respectiv, pentru a accelera procesul și pentru a avea un dialog adecvat în scopul adoptării recomandărilor Uh, la momentul respectiv. Acum o să trec la al doilea element, care este la fel de important, și anume evaluarea impactului semestrului european asupra dialogului economic din Uniunea Europeană. Trebuie să ne amintim că semestrul european este doar un element dintr-o întreagă rețea de instrumente care au fost introduse în Uniunea Europeană pentru a uh, consolida cooperarea economică între statele membre și o mai, bine, o mai bună implementare a priorităților uh, europene. Avem uh, pachetul de șase măsuri, avem semestrul european, avem de asemenea și aplicarea normală a pactului de stabilitate și creștere. Deci toate aceste elemente creează mai multă transparență. și consolidează dialogul dintre statele membre. Transparența este și mai bună atunci când vizează situația economică reală existentă în statele membre. Asta crește și presiunea impusă statelor membre pentru a concentra discuțiile în direcția potrivită și pentru ca toată lumea să știe în ce direcție ne îndreptăm ca Uniune. Deci, din punct de vedere practic, ceea ce s-a introdus prin pachetul de șase măsuri. În primul rând, o mai mare implicare a parlamentelor naționale în procesul de a traduce prioritățile economice ale Uniunii în politici economice naționale prin cele mai puternice instrumente disponibile și anume bugetele naționale. Parlamentele naționale, chiar de la etapa inițială a discuțiilor, sunt uh, informate de prioritățile existente. Prioritățile care vor fi propuse de statele membre prin programele naționale de reformă și, de asemenea, și de modul în care acestea vor fi reflectate în buget. Pentru că aceste aspecte sunt prezentate Comisiei Europene și apoi statele membre primesc recomandările Consiliului European precum și recomandările Comisiei și apoi parlamentele naționale au ultimul cuvânt de spus atunci când vine vorba de bugetul național. Deci au un, control, un instrument de control foarte puternic care vizează modul în care prioritățile și orientările UE sunt traduse în activități naționale. Semestrul european consolidează direcțiile în care mergem și arată o direcție unică pentru toate statele membre. Deci prioritatea sa este de a păstra creșterea sau de a accelera creșterea în anumite state membre sau implementarea Agendei 2020. Toate aceste lucruri sunt subliniate foarte clar, dar în același timp instrumentul lasă și flexibilitatea statelor membre, pentru că nu toată lumea pleacă de la același punct, dar toată lumea ar trebui să meargă în aceeași direcție. Deci nu există o soluție universală aplicată de toată lumea. Avem discuții individuale cu statele membre și discutăm situațiile economice individuale le-am transmis un mesaj clar atunci când vine vorba despre direcția în care trebuie să meargă, dar rămâne la atitudinea lor să-și aleagă măsurile pe care să le adopte și să le aplice. Și în același timp avem o coordonare mai bună. și o utilizare mai concentrată a resurselor europene, pentru că programele naționale de reformă fac parte din proces și aceste programe specifică clar care sunt obiectivele care vor fi sprijinite de statele membre respective și care vor fi sprijinite prin fonduri primite de la Uniunea Europeană și prin alte programe care vizează uh, finanțele publice. Deci, la, final, la sfârșitul drumului, la capătul drumului, vom avea o imagine clară. Acestea sunt prioritățile Uniunii Europene Uniunea este pregătită să le și financeze și am dori ca fiecare stat membru individual să își subordoneze cumva cheltuielile bugetare față de aceste priorități. Deci acesta este mesajul care este foarte clar acum. Și cred că, din acest punct de vedere, cel puțin deocamdată, după părerea Consiliului, semestrul european a fost extrem de util. Cum se va traduce în cele din urmă în bugetele naționale? Asta încă nu știm, pentru că asta depinde de parlamentele naționale. Dar avem instrumente, avem posibilități. Deci ar trebui să profităm de ele. Bineînțeles, evaluarea finală care va avea loc după sfârșitul anului, va conține niște recomandări și chiar niște întrebări legate de ce s-ar putea face mai bine. Dar trebuie să ne amintim că nu am avut un, uh, un început foarte ușor având în vedere că ne confruntăm cu o criză a datoriei publice în uh, Uniunea Europeană și am avut niște probleme semnificative cu sectorul bancar. Deci, situația economică a UE este extrem de dinamică. Și ceea ce am crezut noi că vor fi prioritățile noastre în aprilie sau în mai, sau care ar fi obiectivele pe care am putea să le atingem în realitatea economică a acestei primăveri s-ar putea să fie insuficiente sau chiar imposibil de atins în momentul de față. Deci, în câteva săptămâni, probabil vom auzi observații critice legate de faptul că anumite obiective sau scopuri ale semestrului european nu au fost atinse. Dar dinamica evenimentelor și dezvoltarea acestei crize ne-a împiedicat să estimăm clar toate măsurile care ar trebui să fie luate ar trebui să ne amintim că semestrul european și ă, pachetul de șase măsuri sunt instrumente care trebuie să ne ajute să stabilizăm situația economică în Uniunea Europeană, dar nu sunt instrumente care să elimine criza, care să rezolve criza. Nu pentru asta au fost ele proiectate. Deci nu ne putem aștepta ca prin simpla existență a semestrului european să avem o situație economică mai bună în Uniunea Europeană. Dar, în conformitate cu evaluarea noastră, existența semestrului european a îmbunătățit dialogul macroeconomic în UE și acesta a fost principalul său obiectiv deci prima evaluare a Consiliului este una pozitivă atunci când vorbim despre procesul în sine. Încercăm să tragem concluzii pentru a vedea cum putem îmbunătăți situația și cum am putea să ne implicăm și mai bine și să implicăm și mai bine statele membre și să îmbunătățim dialogul în ceea ce privește recomandările făcute în ceea ce privește rolul Parlamentului European în acest uh, proces. Vorbim aici despre un proces transparent. Toate documentele sunt disponibile online, toate documentele sunt publice, deci oricine poate să aibă acces la ele și poate să participe la proces. Parlamentul European, în conformitate cu procedurile, poate să invite pe reprezentanții Consiliului și ai Consiliului Europic, eh, European mă scuzați, pentru a discuta de aceste lucruri. Mulțumesc și acum domnul Dali. Thank you very much. President. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru oportunitatea oferită mie de a vă prezenta evaluarea noastră a acestui prim semestru european și de, va, și de a vă spune câte ceva despre viitor. Primul semestru european a reprezentat un pas uh, puternic în îmbunătățirea și întărirea guvernanței noastre economice. Am încercat să creăm încredere, stabilind obiective creșterea economică și uh, ocuparea forței uh, de muncă. Bineînțeles că aveam așteptări clare cu privire la rezultatele parlament, uh, semestrului economic. În primul rând, doream o mai bună integrare a politicilor fiscale și macroeconomice din toate statele membre. Dar, asemenea, doream să avem o convergență mai mare în ceea ce privește formularea politicilor din statele membre. În al doilea rând, ne doream ca liniile directive oferite statelor membre să îmbunătățească uh, aplicarea în acestea a tuturor uh, uh, programelor și reformelor necesare. În același timp, semestrul european trebuia să se asigure că dimensiunea UE în ceea ce privește politicile va fi luată de la bun început în procesul de formulare a unor politici la nivel național. Pornind de la aceste așteptări, primul semestru european a fost încununat de succes. Am făcut progres semnificativ asupra acestor elemente cheie. În momentul în care vine vorba despre uh, evaluarea liniilor directoare ex ante oferite statelor membre, ei bine, e prea devreme să luăm o decizie, pentru că ne aflăm doar la mijlocul drumului în ceea ce privește semestrul uh, național. Vom putea face aceste Uh, analize doar după ce programele și reformele structurale vor fi decise la nivel național și după ce noi vom reuși într-adevăr să le evaluăm, iar aceste evaluări se vor face, sper eu, cu ajutorul Parlamentului European. Mai apoi va trebui să urmărim punerea în aplicare a acestor programe și să cuantificăm consecințele acestora. Toată lumea consideră însă că liniile directoare oferite statelor membre au fost luate în considerare la nivel național. Acestea sunt deosebit de concrete și, prin urmare, vor fi ușor de pus în, aplicat, în aplicare. În ceea ce privește punerea în aplicare a, și stabilirea programelor naționale de re, uh, reformă și programelor pentru stabilitate și convergență, ei bine, acestea au fost puse în aplicare la nivel național cu ajutorul liniilor directoare oferite de către instituțiile europene. Supravegherea cu privire la sau evaluarea cu privire la creșterea economică a stabilit programe pentru uh, statele naționale și s-a asigurat că dimensiunea europeană este luată în considerare de la bun început de către statele naționale. Pentru a ne asigura că semestrul european Uh, va merge înainte și va fi din ce în ce mai bun, bineînțeles trebuie să-l îmbunătățim. În 2012, bineînțeles că trebuie să ne con- concentrăm asupra dimensiunii creștere economică. După cum la 12 octombrie a spus domnul Barroso aici în fața dumneavoastră, punerea în aplicare a reformelor cu privire la piața unică și, de asemenea, folosirea unor uh, instrumente de finanțare noi, precum uh, Um, obligațiunile pe proiect sunt necesare pentru scoaterea din criza Uniunii Europene. Bineînțeles că creșterea economică și uh, crearea de locuri de muncă vor fi în esența, în, în centru, miezul evaluării uh, următorului an, 2012. Vom uh, reuși să terminăm evaluarea semestrului european 2011 până la finele acestui an și vom putea trage toate lecțiile necesare. Însă, bineînțeles că toate deciziile luate trebuie să fie uh, ancorate în uh, procesul democratic și trebuie să fie puse în aplicare cu ajutorul aleșilor populației, iar obiectivul tuturor măsurilor trebuie să fie binele tuturor cetățenilor. Pentru a face lucrul acesta, pentru ca semestrul european să fie într-adevăr puternic legitimat, bineînțeles că toate instituțiile europene trebuie să fie implicate în demararea sa. Însă, succesul uh, semestrului european trebuie să fie asigurat doar prin asumarea de către toate instituțiile uh, naționale și europene a tuturor responsabilităților uh, care le revin. Și în acest context mă refer până și uh, la dumneavoastră și, bineînțeles, la parlamentele naționale care deja și-au asumat responsabilitățile cele uh, ce le revin. De fapt, toate legile of, intrate în, viga, în vigoare includ, bineînțeles, Parlamentul European și, de asemenea, parlamentele naționale pentru sau în procesul de implementare a tuturor acestor planuri. Domnul Gozes. Domnul Gozes, în numele PPE-ului. Doamnă președinte, în propunerea domnului comisar, uh, observ că acest semestru a fost un uh, succes. Nu pot decât să mă bucur uh, de acest lucru atunci când Europa traversează o criză dramatică. Este important ca instrument pentru că ne permite să avansăm. Aș dori să mă adresez mai ales reprezentantului Consiliului, pentru că va trebui 16 minute, domnule, să ne explicați care este mecanismul acestui proces. Ne-a spus mereu că este foarte tehnic, deci noi probabil nu l-am putea înțelege înțelege și că Parlamentul uh, ar fi putut fi informat uh, citind uh, documente de interes public pe internet sau citind ziarele. Și mie mi se pare șocant că singurul răspuns pe care îl primim la întrebarea pe care o adresăm cu privire la rolul Parlamentului în semestrul european este citiți presa, consultați internetul. Știți că noi ne întâlnim cu cetățenii și nu știu dacă și dumneavoastră o faceți și adesea suntem întrebați ce face Europa în acest proces și putem spune um, nu face nimic cu acest semestru european. Practic, uh, ați uh, lucrat cu o metodă care nu ar putea permite Europei să iasă uh, din, din această criză. Mulțumim, domnule Goses. Dăm acum cuvântul doamnei Podimata. Un minut și 30 de secunde. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte în mare majoritate, Parlamentul European a sprijinit semestrul european pentru că a considerat că este un exercițiu multifacetat care vizează sprijinirea bugetelor naționale și aducerea de amendamente. Nu vorbim doar de țelurile Uniunii în termeni specifici, ci vizăm în special creșterea economică a Europei. Dar pentru a avea stru uh, modificările structurale necesare la momentul potrivit, trebuie să vedem primele concluzii ale primei etape de aplicare. Și pentru prima implementare a semestrului european, cred că am avut o imagine de ansamblu și o raportare a modificărilor care, ține cont, care țin cont și de uh, obiectivele pentru 2020. S-au uh, făcut câteva observații legate de faptul că anumite obiective nu au fost respectate, dar colegul meu a spus deja acest lucru. Se pare că, până la urmă, traversăm o problemă majoră cu această criză și există o întârziere în aplicarea deciziilor care au fost luate și există o lipsă de coeziune între diversi parteneri și vreau să subliniez acest lucru. Cu alte cuvinte, în cadrul semestrului european, nouă ne trebuie propuneri fundamentale pentru durabilitate și pentru creștere. Și Parlamentul European trebuie să fie implicat în toate momentele. Mulțumesc! Doamna, doamna Gular, pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă alătur comentariilor făcute de domnul Gozes. Aș dori să vă spun, domnule reprezentant al Consiliului, pe ce planetă trăiți, domnule? Pe ce planetă trăiți? Chiar și dumneavoastră, domnule uh, comisar, deși ați avut niște propuneri mai uh, capabile în ceea ce privește această nevoie pe care am exprimat-o, poate că ar trebui și dumneavoastră să vă uitați puțin la zona euro, la ce stare, uh, în ce stare se regăsește această zonă. Cred că nu v-ar prinde rău niște critici. Semestrul european este o inițiativă utilă care a pornit bine, însă care este departe de uh, a-și fi atins obiective și aș insista uh, pe uh, un punct. E o insultă pentru Parlament să ne spuneți că uh, ar trebui să ne uităm pe internet pentru a participa la luarea de uh, decizii. Este o insultă pentru democrație. Noi nu vă solicităm informații, ci să ne asociați la toate aceste demersuri economice, sociale și fiscale care vor fi majore dacă dorim ca uh, zona euro și Europa celor 27 să poată să funcționeze mai uh, uh, bine. Avem nevoie așadar de dezbateri care să treacă dincolo de frontiere, avem de, nevoie de implicarea parlamentelor naționale, avem nevoie de o mobilizare generală și de ceva mai mult decât doar informare și comunicare. Avem nevoie de o dezbatere uh, publică, transfrontalieră, în care uh, Parlamentul European să-și regăsească rolul. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Gular. Dăm cuvântul domnului Strecek pentru un minut. Dobrý den, dámy a pánové, paní předsedající, tak já jsem stejně jako moji... Mulțumesc, doamnă președinte. Cum spuneau și colegii mei, am ascultat cu atenție discursul reprezentantului Consiliului și uh, n-aș fi poate singurul să spun că eu sunt mulțumit de acest discurs, pentru că uh, Consiliul se situează în spațiul economic uh, real. Asta ne-a și spus reprezentantul Consiliului, că e conștient de faptul că nu există doar Parlamentul European, că există și Parlamentele Naționale și dezbaterile din cadrul Parlamentelor Naționale e clar că nu sunt uh, uh, ușoare. Consiliul uh, ne-a spus uh, de altfel și uh, un adevăr, și anume că evoluția economiilor naționale este eterogenă și armonizarea lor nu se poate face de azi pe mâine. De asemenea, Consiliul ne-a spus că procesul este complicat și dacă Consiliul ne spune că vorbim despre 600 de documente care nu sunt toate în toate limbile naționale și cu care trebuie să se descurce Parlamentul, Parlamente Naționale, atunci înțelegem înțelegem că e nevoie de timp. Ne-am stabilit niște obiective acum șase luni, însă ele nu corespund evoluțiilor turbulente actuale ale economiilor. Deci sunt complet uh, mulțumit. Uh, domnul Eichhout, domnule. Vă mulțumesc, doamnă președintă ascult uh, reprezentanții Consiliului și Comisiei, deduc că semestrul european este un mare succes. Ei bine, eu mă cam îndoiesc. Dacă mă uit la toate recomandările făcute statelor membre, îmi dau seama că acestea pun întotdeauna accent pe analiza atentă a bugetelor naționale și pe economiile masive. Acesta este elementul central al recomandărilor uh, instituțiilor europene. Acum ni se spune că pe viitor ne vom uh, concentra și asupra situației ocupării forței de muncă. Da, e bună propunere, dar aceasta nu este, nu acesta este obiectivul uh, semestrului european. Semestrul european trebuie să meargă mână în mână cu uh, strategia UE 2020. Acolo avem, vorbim despre ocuparea forței de muncă, creștere economică, protecția mediului înconjurător, etc., etc. Toate aceste elemente ar trebui să fie incluse în recomandările făcute statelor membre. Noi ne-am tot uitat pe aici, am analizat cum sunt incluse aceste, aceste uh, elemente cheie în recomandările făcute statelor membre și ne dăm seama că aceste, acești indicatori nu se uh, regăsesc mai deloc recomandărilor făcute. Și uh, recomandările făcute nu sunt nici măcar luate în considerare de statele membre. În ceea ce privește economiile, uh, instituțiile europene Uh, cereau economii de 3% din PIB. Ei bine, statele membre au făcut economii de 2,5%. Când am atras uh, atenția Comisiei asupra acestui lucru, comisarul ne-a spus că, ok, și 2,5% sunt, uh, sunt bune. Ei bine, haideți să fim sinceri. Ce se întâmplă aici? Vrem într-adevăr ca toate obiectivele 2020 să fie atinse? Vrem într-adevăr să ieșim din criza asta cu care ne confruntăm? E bine, atunci indicatorii trebuie să fie, să fie luați în considerare. Domnul Huntis, două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Răspunsurile date de reprezentanții Consiliului și Comisiei la întrebările adresate de colegele mele au dezvăluit practic problema ca fiind una în plină desfășurare, una încă nerezolvată. Evident, semestrul european este o problemă foarte politică și cred că este antidemocratică și antiacțiune, iar statele membre primind amenințări politice din partea Comisiei, încearcă să atingă obiectivele impuse. Posibilitățile statelor membre independent de natura guvernului care se află la putere, este, reprezintă practic o problemă mare în ceea ce privește implementarea politicilor individuale. Guvernele au fost obligate să implementeze politicile neoliberale ale UE. În Grecia, dacă un șomer primește ajutor de șomaj sau dacă cineva în Irlanda sau cineva în Portugalia primește 300 de euro, spre exemplu, domnul Barroso este cel care ia deciziile cu ce sume trebuie să primească fiecare. Deci, aceasta este o amenințare la adresa democrației. Dacă nu implementăm uh, semestrul european, eu cred că asta subminează principiile impuse de tratatele europene, de parlamentele naționale și înlătură de la masa discuțiilor Parlamentul European. Deci am ascultat uh, părerea liderilor europeni, am ascultat ce a spus prim-ministrul Elen uh, în legătură cu măsurile care trebuie luate pentru a ieși din criză. Dar eu nu cred că vom putea spune că semestrul european poate salva situația. Lucrătorii europeni sunt absolut disperați de ceea ce s-a întâmplat și au și ei o poziție. Mulțumesc, îi dau acum cuvântul doamnei Angelica Vertman pentru un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Semestrul european reprezintă un uh, instrument de ghidare politic care e menită a întări uh, strategia UE 2020. În fiecare primăvară, statele uh, membre trebuie să-și prezinte bugetele și planurile de reformă. Ei bine, această mișcare este esențială pentru a rezolva criza cu care se confruntă unele state membre. Însă trebuie să mă alătur criticii tehnice uh, exprimate de unii dintre colegii mei. Ei bine, Nu toate uh, criteriile 2020 sunt într-adevăr incluse în uh, acest uh, semestru european și nu sunt luate în considerare în cadrul uh, semestrul, semestrului european. Noi trebuie să generăm locuri de muncă, trebuie să protejăm mediul înconjurător ast- și doar în acest fel vom putea contribui într-adevăr la ieșirea din criza economică. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Vertman. Urmează un minut, uh, pentru un minut uh, și 30 de secunde, domnul Balz. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Șefii noștri de stat și de guvern vreau să anticipeze discuția noastră de astăzi. Duminică spuneau că semestrul european ambițios se bucură de sprijinul lor. De fapt, uh, Uh, lucrul acesta se spusese de luni și luni încoace. Dar, din păcate, primele rezultate ale semestrului european nu sunt uh, neapărat cele mai fericite. Ei bine, uh, aflăm astăzi ce ar fi trebuit să facem în trecut nu există un control, un autocontrol al uh, Consiliului, nu a funcționat acest control niciodată și nu va funcționa niciodată. Și în momentul de față Consiliul nu face nimic altceva decât să vorbească frumos, să vorbească despre coordonare și uh, să nu implementeze nici una dintre deciziile luate. Și acum ne aflăm la uh, final. Nu trebuie să uh, Uh, să renunțăm la metoda comunitară sau la uh, pactul de stabilitate și creștere, Parlamentul European trebuie să ceară mai multă transparență și discuții aprinsă cu privire la raportul de creștere, uh, semestrul european și planurile statelor membre. Însă, în continuare, încrederea noastră se adresează Comisiei. Prin urmare, haideți să exploatăm tot potențialul pe care îl avem la dispoziție Uh, toate instrumentele sunt în mare bune, trebuie să le folosim într-un final. Vă mulțumesc. Domnul Gualtieri, un minut 30 stato detto per un giudizio conclusivo è difficile sottrarre. S-ar putea să fie prea devreme să tragem concluzii definitive, însă e greu să evităm impresia că vorbim despre o legitimitate democratică neadecvată și să solicităm coordonare în ceea ce privește semestrul european. Dacă nu există legitimitate democratică, atunci vorbim mai degrabă de un exercițiu birocratic, nu unul autentic de coordonare. Toate aceste aspecte sunt legate. Dacă gândim la competențele Uniunii Europene și la prerogativele Parlamentului uh, European, Orice reformă a tratatului trebuie să țină cont de acești doi uh, factori, pentru că dacă nu, ar face mai mult rău decât bine. Există diverse instrumente pe care le oferă tratatul pentru a consolida uh, coordonarea și pentru a oferi un rol sporit Parlamentului European și acestea pot fi folosite imediat, însă este o problemă de conținut. Dacă citim recomandările Consiliului, uh, putem uh, vedea că în ceea ce privește politicile economice și de, reducerea deficitului, uh, completarea uh, pieței unice, bine, toate acestea sunt condiții presen, uh, pre, precondiții pentru a putea face față crizei. Însă dacă uh, nu avem legitimitate eh, democratică, intrăm într-un cerc vicios și uh, asta ar putea duce la un colaps eh, general. Deci e nevoie de o dezbatere politică adecvată și o consultare adecvată între Parlament, Consiliu și Comisie. Mulțumim foarte mult, domnul Haglund. När man rör sig ute bland medborgare så får man allt ofta höra frågan att... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dacă cit discutăm cu cetățenii, ne dăm seama că aceștia ne tot întreabă de ce se tot discută la nivel european structuri, dar nu se rezolvă criza. Să fim sinceri, într-adevăr discutăm mai degrabă structurile decât problemele ce există. S-a tot spus că pe baza instrumentelor pe care le avem, criza ar putea fi rezolvată. În urmă cu o lună am promulgat acel pachet guvernanță economică și pachetul și semestrul european face parte într-o oarecare măsură din aceste legi. Acum ne gândim la ce, nu, ce s-a întâmplat cu instrumentele, ce nu e bun la aceste instrumente, în loc să le aplicăm într-adevăr. Uh, E drept, avem nevoie de o discuție clară, deschisă. Ei bine, acesta este rolul uh, Parlamentului European, nu? Comisia trebuie să facă recomandări. Însă, eu cred că o dezbatere nu trebuie să fie purtată în momentul de față. Avem mai degrabă nevoie de rezultate. S-au spus multe lucruri despre ce am putea face pentru a ajunge la creștere. Economiile și austeritatea nu o să ne scoată din uh, criză. E drept, economiile sunt necesare, însă în același timp ar trebui să ne gândim la noile, multele de altfel, noi instrumente care ne-ar putea ajuta să, re- să ieșim din criză. Mulțumim, doamna Ford. Doamnelor și domnilor, cetățenii pe care îi reprezint eu nu sunt îngrijorați neapărat de ceea ce se întâmplă într-un semestru european îndepărtat. Îi îngrijorează ce se întâmplă în Europa și în zona euro. Lor li se pare că Grecia nu poate să fie lăsată de izbeliște și că uh, criza se răutățește. În Regatul Unit, foarte mulți britanici sunt sătui de salvarea propriilor noastre bănci și spun că este momentul să restructurăm sectorul bancar pe tot continentul. Lucru care nu este deloc ușor și este dureros, dar trebuie făcut. Și trebuie făcut acum ca proprie contribuție la semestrul european, sper că statele membre uh, se vor ridica la înălimea ateptărilor stabilite în uh, directiva privind bugetul pentru că statele membre trebuie să tie unde ajung banii lor cum sunt cheltuii i cum se uh, adoptă aceste măsuri economice de, de către guverne și sper că una din primele măsuri pentru anul viitor să, fie, să ne asigurăm că statele membre uh, se ridică la înălțimea uh, așteptărilor. Mulțumesc, domnul Năzler, un minut. Doamnă Președinte, vă mulțumesc. Din punctul meu de vedere, acum am renunțat la și am distrus puterile de autodisciplinare pe care le aveau uh, piețele în trecut. Ei, mie mi se pare că acest lucru este o greșeală imensă care nu va duce decât la creșterea datoriilor. Acum Uniunea Europeană dorește mai multă transparență sau cel puțin spune uh, lucrul acesta, vrea să evalueze bugetele naționale prin intermediul uh, uh semestrului european, dar toate aceste inițiative nu se vor transforma decât în mai multă uh, birocrație. Nimic altceva și doar avem o serie de, ex, de experiențe trecute care ne arată care vor fi rezultate. Haideți să nu ne mai lăsăm uh, ghidați de Bruxelles. Uh, Bruxelles pare a nu înțelege faptul că zona euro este nimic altceva decât o construcție bolnavă care trebuia să moară de la bun început. În loc de centralizare, ar trebui să trecem din nou la o uniune a statelor membre cu puteri uh, egale care își des desfășoară propriile uh, proceduri uh, după bunul plac. Atât. Mulțumesc. Doamna Tisen, un minut 30. Voorzitter, voorzitter, collega's. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, toate planurile, deciziile și uh, legile uh, sunt nule dacă nu le punem în aplicare. Semestrul european și integrarea sa în pachetul celor șase măsuri presupune că trebuie să analizăm puțin uh, mediul în care poate fi aplicat. E clar că poate face minuni în ceea ce privește controlul economic și bugetar uh, în Uniunea uh, Europeană, însă uh, totuși uh, cred că există la nivel național un anumit grad de confuzie. Toată lumea înțelege că uh, trebuie să existe o mai uh, bună dinamică pentru a putea putea ține uh, pasul. Parlamentele naționale încep și ele să realizeze acest uh, lucru. Împărtășesc uh, criticile legate de lipsa unei legitimități democratice și, după părerea mea, doamnă președinte, e momentul să organizăm o a treia dezbatere cu privire la subsidiaritate. vorbim despre, dacă vorbim despre structuri sau despre politici, tot trebuie să facem progrese, nu trebuie să rămânem pe loc. Uh, toate statele membre trebuie să se uh, implice în acest proces. Nu credeți oare că e necesar ca uh, statele membre să se uh, angajeze în acest proces acum, adică să încerce să păstreze un echilibru uh, bugetar? Uh, și nu este oare acesta momentul ca parlamentele uh, naționale să se implice și ele în uh, urmarea recomandărilor uh, în ceea ce privește măsurile uh, din jurul acestui uh, semestru?

prin implicarea deplină a parlamentului în procesul de formulare a recomandărilor. Vă mulțumesc. Euh, mulțumesc, domnule Cutaș. Acum îi dau cuvântul domnului Schmidt, un minut. Fru i grunden är jag mycket positiv till införandet. Vă mulțumesc, doamna președinte. În principiu am o atitudine pozitivă vis a -vis de semestrul european. Da, sunt uh, de acord cu uh, disciplina bugetară întărită, cu uh, cooperarea fiscală uh, Uh, întărită. Însă, duminică s-a propus o întărire suplimentară a zonei euro. Dar vă amintesc că Uniunea Europeană este formată din 27 de state, care ar trebui să fie cu toate le implicate în acest proces. Iar dacă vom face o scindare a Uniunii Europene, atunci uh, calea aceasta este deosebit de periculoasă. Și noi uh, discutăm acum despre împărțirea statelor membre în state care au euro și state care n-au euro. Eu înțeleg statele care au euro că uh, au nevoie de acțiuni acum, însă în același timp trebuie să ne gândim la unitatea Uniunii Europene în toate domeniile și în ceea ce privește semestrul european. Ei bine, doamnă președintă, cu toții suntem în aceeași oală și ar trebui să ținem uh, cont de lucrul acesta. Domnul Brons, pentru un minut. Christ. Mulțumesc crizele și calamitățile se întâmplă oamenilor obișnuiți, însă pentru Uniunea Europeană ele reprezintă oportunități de a extinde competențele instituțiilor europene și uh, șanse de a încuraja o uniune politică și fiscală. Armonizarea în sine uh, ar putea să presupună un comportament obsesiv. Politica europeană nu ar trebui să presupună numai simetrie, ci ar trebui să vizeze nevoile specifice ale fiecărei economii în parte. Marile uh, uh deficite bugetare ar trebui evitate, însă există circunstanțe în care ele ar putea fi necesare. S-ar putea să avem nevoie și de măsuri de reflexie care nu pot să aibă loc la nivel uh, național, ci doar la nivel european. Putem să spunem că aceste mecanisme uh, oferă o disciplină externă care forțează statele membre uh, să se descotorosească de uh, comportamentele negative. Uh, Uh, oare până când va mai trebui să așteptăm uh, ca Comisia să stabilească uh, bugetul fiecărui stat în parte și state naționale să aibă doar un rol consultativ? Mulțumim, domnul Feio, acum pentru un minut și jumătate. Președinte, Doamna președinte, Instituțiile europene au decis să înființeze acest semestru european și pe bună dreptate a fost o decizie foarte bună pentru că este important să avem coordonare și este important să ne asigurăm că politicile economice sunt coordonate. Deci este o idee excelentă, dar se lovește de probleme practice atunci când vorbim despre implementare, pentru că semestrul european necesită o coordonare reală între uh, diversele instituții europene. Deci nu este suficient ca Parlamentul European să fie informat pe internet. Cetățenii nu au votat și nu au ales deputați ca adrese de e-mail. Au votat niște deputați care să le reprezinte interesele. Acesta este primul element cheie. Al doilea element. Semestrul european trebuie să implice niște măsuri eh, rapide și eficiente din partea eh, instituțiilor europene, pentru că dacă vă uitați la știrile pe care le-am auzit în ultima vreme, Veștile sunt îngrijorătoare. Asta înseamnă că avem nevoie de mai mult și avem nevoie să acționăm foarte rapid, fără să tot avem această indecizie. Am auzit că e nevoie de studii. Nu avem nevoie de mai multe studii, avem nevoie de niște decizii eficiente uh, propuse de comisie și controlate de Parlament. Mulțumesc. Domnul Ludvigsen, un minut și jumătate. Tak, fru Eu lyfta... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să mă refer la un lucru care a fost deja menționat, și anume influența Parlamentului European asupra semestrului european. Ei bine, această influență, influență ar trebui să fie întărită atât la nivel național cât și la nivel european. Dacă procesul duce doar la un schimb cât de cât transparent între statele, între guvernele naționale, ei bine, nu ne-am atins obiectivele. Avem nevoie de deschidere totală și de o dezbatere transparentă în adevăratul sens al cuvântului, pentru ca obiectivele noastre să fie într-adevăr atinse. Uh, ei bine, aspectul social nu a fost mai deloc menționat. Sărăcie, uh, inechitate socială, diferențele uh, între persoane, sistemele de asigurări sociale care sunt din ce în ce mai slabe. Ei bine, toate aceste aspecte au fost uh, puse cumva într-un cont de umbră, deși sunt esențiale pentru economia europeană. Avem de-a face aici cu o criză nu doar economică, ci și cu o criză socială. Una dintre, unul dintre motivele pentru această situație este acela că partenerii sociali și organizațiile de voluntari nu au un rol uh, clar în acest proces, iar rolul lor trebuie să fie clarificat. Fără o muncă clară la nivel social, nu vom reuși într-adevăr să creștem. Mulțumim, domnul Stolojad

Acum uh, fiecare stat membru este obligat să se ridice la nivelul așteptărilor și să facă ceea ce trebuie să facă. E bine, dar problema nu se regăsește la capitolul punere în aplicare. Am citit foarte multe pe această temă, există o serie de reforme discutate în momentul de față și nu toate reformele pot fi puse în una și aceeași oală. Bine, acum încercăm să găsim cea mai bună metodă, însă nimic nu va folosi dacă pe viitor uh, metodele găsite nu vor fi într-adevăr corect puse în aplicare. Tocmai de aceea toate procedurile trebuie să fie simplificate, trebuie să ne asigurăm că există transparență, pentru că altfel nu vom avea niciodată posibilitatea de a rezolva problemele noastre bugetare. Tocmai de aceea cer Comisiei să facă o propunere o propunere care să ducă într-adevăr la uh, evaluarea tuturor și folosirea bunelor practici și bunelor experiențe. Avem nevoie de o mai bună coordonare. E un, un pas înainte. În acest sens, în avem nevoie de acțiuni comune, avem nevoie de discuții clare și Parlamentul European trebuie să-și îndeplinească rolul care îi uh, revine, pentru că cineva trebuie să urmărească ce se întâmplă într-adevăr. Trecem acum la procedura CashDI și dau cuvântul doamnei Iașlovesca pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. De mai multe luni, tot discutăm despre viitorul economic al Uniunii Europene. Instrumentele propuse de Comisia Europeană sunt aplicate, dar se dovedește că nu sunt și suficiente și acum există o dezbatere care demonstrează că același lucru se aplică și semestrului european. Totuși, aș dori să-mi exprim îngrijorarea legată de vocile care ne spun aici că anumiți deputați sunt uh, implicați în discuție, în timp ce alții sunt excluși. Și faptul că deputații care fac parte din state membre care nu sunt membre ale uh, zonei euro sunt excluși, asta va duce în continuare la diviziuni. Să nu uităm că majoritatea statelor membre vor adopta euro pe viitor. Deci uh, îi interesează îmbunătățirea uh, instrumentelor economice din Uniunea Europeană. Avem nevoie de mai multă consecvență și mai multă convergență. Criza ne afectează pe toți și Parlamentul European își reprezintă toți cetățenii din Uniunea Europeană. Iar starea uh, monedei noastre este importantă. Îi dau cuvântul doamnei Jaconsari un minut. Arvoisa puhemies, tämä ohjausjakso on erittäin Mulțumesc, doamnă președinte. Semestrul european um, reprezintă un instrument uh, foarte important în această imagine generală în care vrem să consolidăm economia europeană și uh, în care încercăm să prevedem ce s-ar putea întâmpla. Uh, singura latură negativă aici este faptul că Parlamentul trebuie să se bazeze în totalitate pe internet. Consiliul și Comisia au subliniat faptul că există o anumită grabă și că există și probleme logistice. Însă atunci când ne aflăm într-un tren, pentru a ne atinge destinația, important este să ne aflăm uh, pe direcția cea bună. Viteza trenului nu este atât de importantă. Atunci când uh, definim această direcție corectă, dacă intervine ceva radical, Trebuie să vedem cum am putea schimba direcția pentru a nu continua să avansăm pe direcția greșită. Mulțumim, doamna Figueiredo, un minut și insist pe timp pentru că suntem în întârziere, spune doamna președinte. Obrigada, signora președinte. Vă mulțumesc, doamnă. Îmi cer. Răspuns, răspunsurile Consiliului cu privire la semestrul european și uh, în, în uh, acest context uh, ne dăm seama că, practic, ne băgăm în treaba statelor naționale, ei bine, răspunsurile oferite de, că, de către Consiliu nu sunt nici pe departe satisfăcătoare. Uh, ne dăm seama acum că economia este cea mai puternică. Am văzut lucrul acesta prea bine în Portugalia. Ca urmare a crizei, toate drepturile sociale ale cetățenilor au fost uh, călcate în picioare. Ni se recomandă de către instituțiile europene să facem economii la bugetul național. Ei bine, care sunt efectele acestor economii? Uh, cetățenii trebuie să lucreze cu două ore și jumătate mai mult pe săptămână fără a primi niciun fel de remunerație. Deci, uh, acum cetățenii nu resimt decât aceste, această austeritate care nu aduce absolut nimic bun. Uh, IMM-urile suferă de asemenea și, bineînțeles, avem o puternică excluziune socială. Domnul Schwab, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Uh, poziția noastră vis-a-vis de strategia 2020 ar trebui să fie discutată într-o, cu altă ocazie. Acum vorbim, domnule Ludvigson, doar despre tehnică. Și se spunea prea bine că semestrul european nu conține instrumente care sunt menite a rezolva criza cu care ne confruntăm. Da, aveți dreptate, însă eu cred că cu toții ar trebui să încercăm a găsi o soluție pentru criză. Și de aceea vă întreb dacă într-adevăr credeți că dialogul macroeconomic există deja la nivelul statelor membre. Ei bine, eu mă îndoiesc. Guvernele creează programe pentru a fi realese, însă dialogul macroeconomic cu privire la politica economică pe termen lung nu există. Uh, mai avem mult de învățat în acest sens. În al doilea rând, Dumneavoastră sunteți de acord ca bugetul european să fie crescut pentru ca acest uh, dialog să fie într-adevăr sprijinit? Și în al treilea rând, uh, sunteți de acord că avem mai mult avem nevoie de mai multe uh, reguli puse în aplicare decât noi regulament? Doamna Tabashti. Olyan, Mulțumesc, doamnă președinte. Practic, în acest context, uh, folosim acest instrument pentru a ilustra toate lucrurile care ar putea să meargă uh, prost. Semestrul uh, european însă este un instrument perfect care obligă statele membre să conducă o politică responsabilă. În aceeași timp, Comisia Europeană nu oferă informații fiabile Parlamentului European. Însă Comisia Europeană ar putea să înțeleagă faptul că noi am putea să-i fim aliați am putea să-i fim aliați în ceea ce privește exercițiul de control al statelor uh, membre. De aceea este nevoie de un uh, exercițiu democratic de control. Nu există niciun fel de garanție însă că în parlamentele uh, naționale au loc dezbaterile adecvate. Aș dori să-i solicit domnului Dali să ne spună care sunt în rezumat dezbaterile care au avut loc în parlamentele naționale cu privire la acest semestru european. Doamna Matia, să are acum cuvântul. Am ascultat declarații din partea Consiliului care spun că din cauza motivelor tehnice trebuie să sacrificăm democrația pentru semestrul european. Eu cred că aici e o miză politică. Și întrebarea este, chiar putem să avem o inițiativă politică fără democrație? Parlamentele naționale și Parlamentul European trebuie să aibă un cuvânt de spus atunci când vorbim despre problemele bugetare. Dacă era vorba doar de o problemă tehnică, așa cum s-a sugerat, atunci ar fi o variabilă tehnică. Dar Franța, Italia, Ungaria și Spania, care se află pe lista de așteptare, aceste, fiecare țară a fost tratată diferit. Deci asta e realitatea. Germania poate să-și exprime părerea despre Portugalia, dar Portugalia nu poate să-și spună părerea despre Germania. Domnule comisar, vă rog să fiți atenți la acest uh, lucru, pentru că legitimitatea democratică nu va fi rezolvată prin uh, a îi ruga pe oameni să intre pe internet. Este o excluzie uh, democratică. Mulțumesc. Acum o să-i uh, dau cuvântul domnului Dali. Monsieur Dali, okay. voilà, je vous donne la parole en réponse à ces nombreuses interpellations. Aveți cuvântul, domnule Dali, pentru a da răspuns la toate aceste întrebări. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru contribuțiile aduse în cadrul acestei dezbateri. Schimbarea fundamentală introdusă de semestrul uh, european presupune că acum uh, nivelul european de coordonare a politicilor economice și fiscale înseamnă că se iau aici, la acest nivel, decizii înainte de a se lua decizii finale la nivel național. Anul acesta au fost evaluate la nivel european bugetele naționale doar după ce au fost luate deciziile naționale. Deci aici se uh, vine cu o schimbare majoră. Aceasta a fost uh, menționată de uh, mulți eurodeputați astăzi pentru că ea uh, sporește răspunderea democratică a instituțiilor europene. Se solicită de asemenea o participare mai activă a instituțiilor, instituțiilor europene în dezbaterile naționale și trebuie să găsim o cale adecvată pentru a face asta. Comisia până acum a evitat uh, uh să uh, aducă în discuție politicile naționale în dezbaterile uh, publice. Uh, pachetul celor șase măsuri uh, și semestrul european uh, vor fi esențiale pentru uh, politicile economice din următorii ani și vor duce la eliminarea unor dezechilibre economice care au dus la criza pe care o trăim astăzi. Semestrul european însă nu este un instrument de gestionare a crizelor, va aduce rezultate în ceea ce privește stabilitatea și creșterea doar peste câțiva ani. De aceea, acum două săptămâni, am prezentat foaia de parcurs pentru creștere și stabilitate și elemente ale acestei foi de parcurs au făcut uh, obiectul discuțiilor din uh, Consiliul European și vor face obiectul unor discuții din în summitul de mâine. Uh, vorbim despre uh, o recapitalizare coordonată a băncilor, despre Grecia, despre uh, reechilibrarea finanțelor noastre. Trebuie să fim de acord pentru măsuri de creștere și pentru consolidarea guvernanței economice. Cu semestrul european deja facem progrese în legătură cu ultimul element ne bazăm pe uh, o unitate tot mai strânsă la nivel economic. Dați-mi voie să-mi subliniez uh, propria convingere și anume că introducerea semestrului european reprezintă un pas important înainte. Acest for deja și-a adus o contribuție importantă la a transforma semestrul european într-un instrument mai eficient. Va face probabil acest lucru și în viitor rolul Parlamentului European și rolul Parlamentelor Naționale va fi crucial, pentru că vor trebui uh, să își asume răspunderea pentru uh, toate aceste politici comune. Acum, uh, noi suntem solicitați să vă ajutăm să punem toate aceste lucruri în practică. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Dali, domnul Dominic, în numele Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor deputaților care și-au exprimat părerea pe marginea semestrului european și în ceea ce privește elementul dominant care a apărut în toate contribuțiile a fost elementul democratic al procesului. Cine ar trebui să ia decizii? Eu am foarte des plăcerea de a participa la ședințele parlamentelor naționale și în Parlamentul meu în Polonia aud cam aceleași păreri, deși din puncte de vedere ușor diferite. Parlamentele naționale sugerează tot timpul că ele sunt cele care ar trebui să aibă ultimul cuvânt pe marginea ceea ce se întâmplă în fiecare țară și a ceea ce este bine pentru cetățenii proprii. Și semestrul european uh, este proiectat tocmai în acest scop. Așa cum a spus și domnul comisar, pentru prima oară Parlamentul European s-a implicat în întregul proces de luare a deciziilor. Parlamentul European știe care sunt părerile economiștilor din statele membre și părerile despre economiile statelor membre se știu deja pozițiile exprimate de guvernele naționale și prin utilizarea autonomiei sale, Parlamentul European poate să decidă de fapt, îmi cer scuze, parlamentele naționale pot să decidă în ce măsură ele vor fi implementate, pentru că parlamentele naționale sunt cele care adoptă bugetele naționale și bugetul este instrumentul principal al politicii economice. Deci mi-e foarte greu uh, să accept uh, declarația conform căreia nu există democrație în acest uh, proces. Pentru că avem o Constituție care este implicată în acest proces. Este greu de spus dacă semestrul european în sine este un succes mare sau mic. Pentru că procesul încă nu a fost finalizat și nu știm uh, cum vor transfera parlamentele naționale recomandările UE în bugetele naționale atunci când vorbim despre politici macroeconomice. Semestrul european a fost proiectat pentru a implica parlamentele naționale și pentru a arăta parlamentelor naționale și altor factori de decizie naționali faptul că Uniunea Europeană le va fi alături. Am vrut să reducem dezechilibrele macroeconomice dintre statele membre. Și așa cum a spus și domnul comisar, a existat un control de natură secundară. După adoptarea tuturor actelor legislative, Comisia și Consiliul puteau să spună unui stat membru că aceasta nu este direcția cea bună și că rezultatul nu va fi unul pozitiv pentru situația lor economică. Acum acest proces a fost modificat și ultimul cuvânt a rămas în seama celei mai democratice instituții implicate în proces, și anume Parlamentele Naționale, care știu cel mai bine ce ar trebui să se facă. Deci, după părerea mea, structura semestrului european este corectă. Și este foarte greu să o acuzi că duce lipsă de democrație. Cum va fi implementată, vom vedea. Donc... Încheiem această discuție, spune doamna președinte, și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Rivelini cu privire la descărcarea de gestiune 2009 și pentru aceasta dau cuvântul domnului raportor. Domnule Rivelini, aveți cuvântul pentru 4 minute. Gra